Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Domnule președinte, dragi prieteni, stimați eurodeputați, bine ați venit la Bruxelles, bine ați venit la Parlamentul European. Vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment foarte important organizat la Bruxelles. Parlamentul European și cu mine suntem deosebit de încântați să avem astăzi această întâlnire cu dumneavoastră. Este Forumul European pentru Dizabilități. Mulțumim Fondul European pentru Dizabilități pentru oportunitate și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte al forumului. Eu voi vorbi limba mea maternă, puteți să vorbiți toate limbile europene astăzi aici. În italiană. Evenimentul de astăzi se adresează celor 80 de milioane de concetățeni cu dizabilități permanente, dar încă atâția au dizabilități temporare. Și dorim să acordăm aceeași atenție și acestora. Trebuie să garantăm că Europa drepturilor, a libertăților și a oportunităților este o realitate pentru noi toți. Incluziunea este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Modelul nostru de economie socială de piață nu trebuie să lase pe nimeni în urmă. Astăzi, împreună, Trebuie să consolidăm acest angajament. Problema dizabilităților trebuie să fie una dintre prioritățile agendei noastre politice și sociale. Parlamentul European întotdeauna a luptat să fie așa. Am introdus măsuri pentru a garanta participarea la lucrările noastre a persoanelor cu dizabilități, fie că e vorba de deputați, fie că e vorba de uh, funcționari eveniment, în evenimentul de azi pot fi vorbite cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europeană, um, limbajul minico-gestual uh, și um, um, stenotranscrierea. Parlamentul European trebuie să se adapteze persoanelor cu dizabilități și nu invers. Este o chestiune de libertate. Fiecare trebuie să poată să lucreze, să se exprime în acest Parlament în modul cel mai bun și cel mai comod propriei persoane. Avem aici uh, dispoziții de asistență specifică și sprijin pentru persoanele cu dizabilități și pentru copiilor. Structurile noastre au fost adaptate pentru a garanta tuturor accesul la clădirile Parlamentului. Dorim ca acest Parlament să fie un exemplu de accesibilitate și de incluziune. Trebuie să garantăm participarea democratică a cetățenilor noștri peste tot, nu doar aici la Bruxelles. În capitale și până în regiunile cele mai periferice ale Uniunii. Este inacceptabil ca dizabilitatea să fie încă un obstacol în calea celor care doresc să participe la procesul democratic. Barierele sunt încă multe Um, în statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, unul dintre primele acte ale mele în calitate de președinte al Parlamentului European a fost acela de a trimite o scrisoare tuturor șefilor de state și de guverne pentru a le cere să se garanteze tuturor cetățenilor cu ocazia următoarelor alegeri europene să poată să voteze liber, acordându-se atenție deosebită persoanelor cu dizabilități. noi ne vom juca rolul și vom avea campanii de informare accesibile tuturor. Accesibile tuturor. De la începutul mandatului meu uh, am semnat un memorandum de înțelegere pentru o colaborare mai strânsă între Biroul Parlamentului European din Madrid și Organizația Spaniolă a Nevăzătorilor. Și sper că um, acest exemplu să fie extins și la celelalte reprezentanțe ale Parlamentului European din um, Europa. Vă încurajez pe toți, pe dumneavoastră, cei 700 de reprezentanți organizațiilor naționale, să luați în considerare această oportunitate. Trebuie să garantăm tuturor participarea completă în toate sectoarele, pe piața muncii, în școli, accesul la structurile publice, transporturi, bunuri culturale și turism. Am făcut cu siguranță deja progrese în ultimii ani, dar putem și trebuie să facem încă mult mai mult. Raportul privind um, situația legată de strategia europeană pentru dizabilități 2010-2020, publicată în februarie anul acesta, subliniază progresele realizate până acum și drumul pe care trebuie încă să-l străbatem. Noile tehnologii pot să aibă o contribuție fundamentală um, de la folosirea mai simplă a site-urilor web și aplicațiilor mobile ale administrațiilor publice, ale spitalelor, ale tribunalelor și ale altor uh, entități administrative. Mă gândesc și la posibilitatea folosirii uh, sateliților uh, din sistemul Galileo, sateliții Uniunii Europene, Deja acum câțiva ani, eh, când în calitate de comisar m-am ocupat de transporturi și apoi de industrie, ehm, am demarat un program, mai multe programe de altfel, care permit persoanelor cu mobilitate redusă să fie însoțiți fără să aibă nevoie de asistență de sistemul de sateliți pentru a se deplasa în orașe. Am făcut un experiment la Londra și acesta a funcționat foarte bine. Există aplicații uh, pentru cei cu deficiențe de, deficiențe de văz uh, care pot să folosească ochelari uh, cu o cască care, prin care vor primi indicații prin semnalele de la sateliți care vor permite persoanelor cu deficiențe de văz Uh, sau nevăzătoare să se deplaseze fără să trebuiască să fie însoțiți de persoane sau de animale și aproape fără să fie necesară folosirea bastonului alb. Și deci cu siguranță acesta va fi un pas înainte important. Deci iată, sunt multe aplicații um, <clears throat> folosind tehnologia modernă și inițiativele Uniunii Europene și uh, directiva privind drepturile de autor am uh, introdus uh, prevederi uh, care permit celor cu dificultăți de văz să aibă acces la aceste opere um, cu derogare de la dreptul de autor. Uh, există și proiectul unei, unui card european pentru dizabilități. Obiectivul este să se extindă recunoașterea reciprocă a avantajelor uh, persoanelor cu dizabilități din toate statele membre încheiate de, de Comisarul European pentru Transporturi. Am avut uh, posibilitatea de a pune în aplicare regulamentul privind drepturile pasagerilor, care permite celor peste 130 de milioane de persoane cu dizabilități uh, motoare, inclusiv uh, Uh, temporare să um, călătorească mai comod și să, se deplaseze mai comod prin aeroporturi. Uh, există reguli precise și um, parcursuri definite care să le, define, să le garanteze tuturor libertatea de mișcare. Așa cum am spus, pentru mine nu e doar o chestiune de solidaritate, este, în primul rând, o chestiune de libertate și libertatea este un atribut fundamental al Uniunii Europene, este valoarea fondatoare a Uniunii noastre europene. Din păcate, în Europa încă există prea multe bariere fizice. E nevoie de un plan european de investiții pentru mobilizarea fondurilor regionale, a finanțărilor băncii europene de investiții și din bugetul UE statele membre trebuie să joace rolul folosind și flexibilitatea bugetară și în acest scop. Trebuie să investim mai mult și în cercetarea biomedicală pentru a favoriza mobilitatea, folosind o parte substanțială din programul Orizont 2020 și din viitorul buget multianual al Uniunii. Suntem lideri în lume în ceea ce privește aparatele medicale și trebuie să păstrăm și să îmbunătățim acest leadership. Aceste eforturi Um, la nivel științific și de cercetare trebuie să se adauge celor uh, care au scopul de a oferi un loc de muncă persoanelor cu dizabilități, care reprezintă o uh, șesime din uh, populația totală a UE, um, din populația activă a Uniunii. Um, un loc de muncă înseamnă demnitate și, încă o dată, libertate directiva privind egalitatea în domeniul ocupării interzice orice discriminare la locul de muncă și garantează condiții echitabile pentru toți dar rata șomajului în rândul persoanelor cu, um, cu dizabilități este încă cu 20 la mai mare decât a persoanelor fără dizabilități. Un raport al Parlamentului European din anul trecut uh, subliniază cât de fragmentată este între statele, de la un stat membru la altul definiția dizabilității atunci când vine vorba de piața muncii. Din păcate, există norme diferite de la o țară la alta în ceea ce privește adaptările necesare la locul de muncă pentru a asigura lipsa de discriminări. Deci, e nevoie de o mai bună armonizare la nivel european. Statele membre au datoria să respecte directiva europeană privind uh, egalitatea și echitatea la locul de muncă și Convenția ONU în acest, din acest domeniu. Pentru a crea locuri de muncă e nevoie de o economie reală, solidă. Întreprinderi, administrații publice și asociații trebuie să colaboreze pentru politici active uh, de acces la piața muncii, pentru a oferi um, reduceri de impozite și um, o folosire eficientă a uh, contractelor publice. Parlamentul European va continua să vă apere drepturile. grație Intergrupului pentru Dizabilități, um, un grup de deputați um, care există de mult, am promovat um, dizabilitățile și în activitatea acestui Parlament și la nivel național. Doresc să adresez o mulțumire deosebită colegului nostru, Marek Plura, pentru tot ceea ce face în favoarea integrării persoanelor cu dizabilități. Și doresc să îl aplaudăm pentru tot ceea ce a făcut. În 2015 am creat și o rețetă de deputați prezidată de colegul Adam Coșa, colegul meu, pentru punerea în aplicare a Convenției ONU privind de drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc, Adam și Marek. Rețeaua este formată din reprezentanța ai 12 comisii parlamentare și realizează activități de sensibilizare și coordonare pentru punerea în aplicare a Convenției. Tășesc și eforturile Comisiei Europene pentru crearea unei agenții pentru educație inclusivă pentru proiecte educative speciale și crearea unei rețele academice de experți privind dizabilitatea care oferă sugestii statelor membre uh, ale Uniunii Europene este de aplaudat. Grație contribuției colegei noastre, Helga Stevens, Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o rezoluție privind strategia europeană privind dizabilitățile. Mulțumesc foarte mult în engleză, spune președintele, pentru activitatea dumneavoastră și angajamentul dumneavoastră. Revine la italiană. Parlamentul a spus clar, a venit momentul integrării strategiei europene pentru dizabilități în toată legislația UE și în procesul semestrului european. Dorim, în același timp, un dialog permanent um, cu toți actorii vizați pentru definirea strategiei de după 2020 privind dizabilitățile mai întâi cu dumneavoastră, cu organizațiile dumneavoastră motoul Forumului European pentru Dizabilități spune că nicio decizie um, care vă privește nu trebuie luată fără dumneavoastră și adaug, nicio decizie fără Europa, nu, uh, privind Europa nu trebuie să fie luată fără dumneavoastră. De aceea, ușa Parlamentului European vă este întotdeauna deschisă. Dorim să colaborăm cu dumneavoastră um, și prezența dumneavoastră nu doar astăzi la unul dintre cele mai mari evenimente organizate în Parlament, cu participarea dumneavoastră, um, dar și cu alte ocazii, ușa noastră vă este deschisă în fiecare zi. Dorim să vă ascultăm ideile, propunerile pentru a ne hotărâ împreună viitorul de cetățeni europeni liberi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de azi aici la Bruxelles. ora la parola. Și acum are cuvântul președintele Forumului European al Persoanelor cu Dizabilități, Ardaca Stanis. Vă rog, aveți cuvântul. Honorable... Is it on? It's okay, it's okay, it's okay. Da. President... Stimate domnule președinte al Parlamentului European, stimați oaspeți, stimați participanți, stimați uh, vorbitori, stimați deputați, colegi, din întreaga Uniune Europeană. Domnule președinte, suntem aici din nordul în sudul Europei, din estul până în vestul Europei. Diversitatea Europei este prezentă aici. I would like on behalf Aș dori în numele Mișcării Europene pentru Disabilități, să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, să vă mulțumesc dumneavoastră colegilor, serviciilor Parlamentului pentru o cooperare excelentă în planificarea acestui eveniment extrem de important. După cum ați spus, domnule președinte, pe bună dreptate, Parlamentul a fost încă de la începuturile sale un apărător foarte puternic al uh, drepturilor persoanelor cu disabilități. Și, într-adevăr, intergrupul uh, pentru disabilități al Parlamentului este cea, cel mai vechi intergrup și cel mai activ și unul din cele mai active intergrupuri uh, care există și vreau să-i mulțumesc pentru angajament și pentru susținere. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor membrilor în Parlamentul European care au susținut delegațiile noastre când au venit aici din partea statelor membre. This is the fourth European... Acesta este cel de-al patrulea Parlament European al persoanelor cu disabilități. Primul a avut loc în 1993 pentru celebrarea primei zile internaționale a persoanelor cu disabilități, care a fost stabilită pentru 3 decembrie. Al doilea parlament de acest tip s-a întâmplat la sfârșitul lui 2003, s-a reunit la sfârșitul anului persoanelor cu disabilități din Uniunea Europeană. Și de aceea, domnule președinte, noi cerem Comisiei Europene și, uh, de asemenea, Parlamentului European să înceapă o nou, un nou deceniu cu o reînnoire a uh, angajamentului față de societate, față de actori, față de cei care iau decizii pentru persoanele cu disabilități și să lanseze un al doilea an uh, european al persoanelor cu disabilități pentru 2021. Este foarte important să spunem că aceste două evenimente au avut loc într-o perioadă de expansiune a Uniunii Europene. Apoi am mai avut o uh, întâlnire în 2011 când uh, ne aflam într-o criză economică și uh, financiară Uh, într-o perioadă de turbulențe economice și sociale, ale căror victime au fost uh, chiar persoanele cu disabilități, pentru că de multe ori uh, drepturile noastre au fost încălcate. Acum ne întâlnim într-o perioadă în care Uniunea Europeană pare să se redreseze. Avem nevoie de un nou impuls, de un nou elan, pentru ca să reafirmăm aceste valori fundamentale ale Uniunii Europene. Avem uh, pilonul european al drepturilor sociale, avem convenția, avem instrumentele, dar avem nevoie de o dorință și voință puternică, colectivă, din partea tuturor instituțiilor, așa cum ați arătat dumneavoastră, domnule președinte al Parlamentului, voința de a organiza un astfel de eveniment și eu sper că dumneavoastră veți fi până la urmă um, în măsură să vă întâlniți cu domnul Juncker, domnul Tusk, pentru ca să se întâlnească cei trei președinți, așa cum s-a întâmplat în 2011, pentru ca să discutăm și acordurile interinstituționale care sunt necesare pentru ca să punem în aplicare uh, acele instrumente de care avem nevoie în următorul deceniu și vreau să le explic. În această întâlnire importantă de astăzi vom adopta două documente foarte importante. Primul document se referă la accesibilitatea alegerilor europene din 2019 al, uh, a, un manifest pentru alegerile europene, dreptul la vot dreptul de a participa la viața publică și la viața politică, dreptul de a te prezenta la alegeri, dreptul de a alege. Știm că mii de persoane cu disabilități nu se bucură de dreptul de vot. Și am ascultat cu multă bucurie, domnule președinte, când ați spus că ați uh, făcut uh, multe ca Parlament pentru ca aceste alegeri următoare să fie mai accesibile pentru noi. Mesajul care pleacă din Parlament ar trebui să fie continuu foarte puternic către Comisie, către statele membre, pentru ca să ne asigurăm că și ei vor prelua această ștachetă și uh, vor uh, ștafetă și vor face tot posibilul pentru ca să îmbunătățească accesibilitatea uh, noastră la alegeri. Pentru că dacă suntem cetățeni, cum să nu votăm? Dacă nu votăm, nu suntem cetățeni cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. Este un drept universal, este o cerere universală pe care noi o exprimăm aici în fața dumneavoastră pentru toți cetățenii al doilea document pe care o să îl uh, adoptăm este o rezoluție foarte importantă. E vorba de strategia europeană pentru disabilități care va acoperi următorul deceniu. Avem nevoie de o strategie pentru disabilități solidă și uh, nouă pentru a putea începe implementarea completă a Convenției Drepturilor Persoanelor cu Disabilități a ONU, CRPD. Con includerea și ratificarea acestei convenții a avut loc în, a avut loc în mijlocul crizei. Și dacă ar fi să evaluăm ce s-a făcut până acum, eu aș spune, ținând cont de tot, că momentan s-a avansat bine, cu o excepție, domnule președinte. Instituțiile europene nu au cerut țărilor în situație de austeritate să, să uh, protejeze mai bine persoanele cu disabilități. Nu au făcut această cerință și este obligația instituțiilor europene să o facă. Dacă guvernele acestor țări spun că Uniunea, Uniunea Europeană le-a cerut uh, să, facă să ia măsuri pentru ca să reducă drepturile persoanelor cu disabilități, atunci eu nu cred că instituțiile europene pot să mai rămână în picioare. Eu cred că tocmai avem nevoie de un an al persoanelor cu disabilități, avem nevoie de o strategie solidă, după cum spuneam, de o abordare generală față de drepturile persoanelor cu disabilități pentru ca să ne întoarcem la rădăcinile adevărate ale Europei, care sunt valorile ei. Această strategie europeană pentru disabilități ar trebui să fie inclusă complet și integrată în cadrul financiar multianual viitor pentru Uniunea Europeană. Acum au trecut 20 de ani de când Forumul European al Persoanelor cu Disabilități a fost înființat. Deci acum putem spune că sărbătorim 20 de ani de acțiune, de măsuri, de um, încercări pentru a apropia persoanele cu disabilități de cei care iau decizii. Noi trebuie să lucrăm împreună pentru ca să obținem ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule președinte. Nimic despre noi fără noi. Pentru și afară veți vedea o expoziție care um, parcurge cei 20 de ani de istorie a forumului. Aș vrea încă o dată să mulțumesc tuturor colegilor care sunt prezenți în sală. Prin prezența noastră aici, nu numai că permitem construirea unui dialog structurat cu Parlamentul European astăzi și cu alte instituții europene și cu societatea civilă în general, dar, în același timp, transmitem și un mesaj din acest emiciclu. Un mesaj de emancipare, un mesaj de non-discriminare, un mesaj de libertate, așa cum a spus domnul președinte. Noi ne cerem drepturile în mod necondiționat, cerem să fim cetățeni cu drepturi de pline în uh, țările noastre și în Uniunea Europeană. Și acest mesaj trebuie să ajungă la toți cei care iau decizii în sate, în orașe, în capitale, în statele membre, în toate statele membre și, bineînțeles, și aici, în Uniune. Aș vrea să ne urez tuturor o zi fructuoasă, nimic despre noi fără noi. Um, I think I should give Köszönöm szépen. Mulțumesc. Domnul Coșa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest discurs introductiv uh, din partea Forumului European pentru Disabilități. Aș vrea să mă, intro, să mă prezint. Sunt Adam Coșa, sunt membru în Parlamentul European și sunt unul din copreședinții Intergrupului pentru Disabilități. Bună dimineața tuturor! Ne apropiem de anul 2019, care este anul electoral pentru Parlamentul European. De aceea este momentul să discutăm acum despre sufragiul universal în statele membre, în Uniunea Europeană. Care este situația acum? Care este dreptul la vot pe care l-au persoanele cu disabilități? Vom discuta uh, despre aceasta în această dimineață. Vom vorbi, în primul rând, și despre următoarele întrebări. Vom întreba dacă există și uh, broșuri în limbajul mimicogestual, în braille sau într-un format ușor de descifrat. Dacă noi, persoanele cu disabilități, am primit asistență și sprijin în procedurile de vot, cum putem să înlăturăm barierele în fața persoanelor cu disabilități care doresc, de exemplu, să candideze la alegerile europene. Sau trebuie să revizuim uh, regulile uh, sau legislația pentru ca să clarificăm mai bine capacitatea de acțiune în acest domeniu. În primul rând, Experții noștri vor avea ocazia să ia cuvântul aici, vor avea 5 minute maxim. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că timpul este foarte strâns. Vă rog să vă respectați timpul acordat. Avem o oră, de exemplu, la dispoziție pentru ca să ia cuvântul experții și aș dori ca 10 minute din această oră să fie acordate uh, și uh, persoanelor care vor să vorbească din sală. Apoi, persoanele din sală vor avea două minute fiecare, pentru că s-au înscris pe o listă a vorbitorilor. Avem o listă și vom uh, gestiona împreună cu copreședinții această reuniune. Foarte mulți dintre dumneavoastră au dorit să ia cuvântul. De aceea aș vrea să vă rog pe toți să respectați timpul și eu vă voi face semn dacă s-a terminat timpul, pentru că toată lumea trebuie să aibă o șansă să vorbească. Vreau să îl uh, prezint pe colegul meu, Marek Plura, și pe doamna Morin Pigot, care uh, vin uh, din partea Forumului European pentru Disabilități și care doresc și ei să ia cuvântul. Dar înainte să le dau cuvântul lor, în mod excepțional aș vrea să dau cuvântul primului nostru expert. Este vorba de Georgios Dasis, care este președintele Comitetului Economic și Social. Dânsul uh, se grăbește pentru că trebuie să meargă la înmormântarea unui coleg în curând și de aceea îi voi da cuvântul lui întâi, dar uh, nu știu unde este în sală. A, mi-a spus că a trebuit să plece din cauza întârzierii. Uh, nu a putut să stea până acum în sală. Așa că trecem mai departe și mergem la al doilea expert. O să îi dau cuvântul atunci colegului meu, Marek Plura, care uh, vă va spune câteva cuvinte de bun venit. După Marek Plura, doamna Pigo va vorbi și vă va spune câteva cuvinte de introducere și după aceea vom continua cu experții. Domnule Plura, aveți cuvântul. Pe drugie, Daniel. Bravo. Mulțumesc, dragă Adam. Doamnelor și domnilor, în primul rând un călduros bun venit. Mulțumesc pentru a fi întreprins acest mare efort de a ajunge la Parlamentul European și de a ne împărtăși experiența și părerea dumneavoastră. Doresc să mulțumesc Forumului European pentru Dizabilități care a organizat astăzi acest extraordinar eveniment. Sunt bucuros și onorat să vă văd astăzi. Sunt bucuros că împreună cu colegii mei pot să prezidez acest panel. Este foarte important pentru mine. Și eu sunt o persoană cu dizabilități și, uh, ca toți cei de aici, sunt și eu alegător. Am fost membru în Parlamentul polonez, am candidat și acum sunt membru al Parlamentului European. Pe parcursul a mulți ani am fost implicat în activități în vederea creării de facilități în Polonia, în așa fel încât să poată participa la alegerile electorale și persoanele cu dizabilități. Am obținut rezultate remarcabile în Polonia. Sunt diferite facilități care fac ca participarea în democrația persoanelor cu dizabilități să fie facilitată și suntem dornici să împărtășim experiența cu alții. Din păcate, recent a fost lansată o idee periculoasă în Polonia, și anume de a înlătura aceste facilități, cum ar fi votul prin corespondență sau votul cu un asistent, folosind uh, sistemul Braille ceea ce ar fi inadmisibil. Nu putem să permitem abolirea acestor sisteme. Au fost introduse multe schimbări în multe țări care facilitează exercitarea dreptului uh, civic al persoanelor cu dizabilități. Și sper să putem avea un schimb de opinii și de bune practici astăzi aici. Sunt profund convins că mai e cale lungă, mai sunt multe de făcut, Uniunea Europeană are nevoie de vocea noastră, de participarea, de implicarea noastră în viața socială și în dezbaterea publică, la fel și în crearea de agende politice, plus uh, participarea în procesul decizional la nivel politic. Reuniunea de astăzi vrea să ne arate unde sunt obstacolele ca să știm să le înlăturăm. Dizabilitatea nu este o limitare a drepturilor cetățenilor în Uniunea Europeană. Deci cam atât uh, ca și cuvinte introductive din partea mea. Doresc să dau cuvântul doamnei Pijo, care este copreședinta acestei reuniuni de la Forumul European pentru Dizabilități. Thank you, Mr. Plura. It's my great privilege. Mulțumesc, domnule Plura. E o onoare să particip uh, aici. Sunt uh, recent uh, um, aleasă în comitetul executiv al EDF și particip de mult timp în Inclusion Europe, asociația pentru persoane cu dizabilitate psihoemoțională, socială. Au trecut 10 ani de când a fost semnată Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități de liderii mondiali la ONU. Și au trecut 20 de ani de când Forumul pentru uh, Dizabilități, Forumul European, a fost creat. Ne-a oferit instrumentul prin care să putem coopera, să ne exprimăm pe o singură voce în numele tuturor celor cu dizabilități în Europa. Și este o zi istorică și din cauză că avem oportunitatea de a face din următoarea decadă una foarte, foarte diferită. Este o zi istorică, în opinia mea, fiindcă Iată câți participanți avem aici. O prezență uriașă, aproape 800 de persoane cu dizabilități din toate părțile Europei, care reprezintă întreaga, dizabilita, întreaga întreaga varietate a dizabilităților din Europa. Sunt uluită și încântată în același timp că din acești 800 de participanți, aproape 200 sunt persoane cu dizabilitate psihosocială, ceea ce este pentru prima dată când se întâmplă asta, este un moment istoric. So what does that mean? That mean... Ce înseamnă asta? Înseamnă că există o determinare crescândă din rândul persoanelor cu dizabilități de a-și exercita dreptul. Înseamnă că aceste persoane încep să-și cunoască drepturile. E vorba chiar de persoane care, din punct de vedere istoric, au fost cele mai expuse. Sunt căi prin care să putem coopera. Sunt căi prin care să transmitem un mesaj în exterior, să găsim parteneri și să găsim căi de comunicare și cooperare. Sunt oameni care au venit aici prin intermediul delegațiilor naționale sau cu sprijinul eurodeputaților sau prin asociațiile care îi reprezintă, cum ar fi Inclusion Europe. Deci am găsit căi de a coopera, de a forma parteneriate și alianțe. Și asta înseamnă politica în acțiune. Aceasta înseamnă deplina participare la nivel politic european. Sigur, mai avem un drum lung de parcurs. În continuare, sunt oameni cărora drepturile le sunt negate. Se întâmplă în cel mai crud mod posibil și mă refer la asta din punct de vedere juridic. Este negată capacitatea. Uh, există uh, principiul de gardian uh, complet, care înseamnă că sunt persoane care se exprimă în numele acestor persoane cu dizabilități, lăsându-le până la urmă complet fără voce. Este rușinos că se întâmplă așa ceva. E păcat că în anul 2017 în Europa în continuare avem asta. E nevoie de reformă. Pentru asta trebuie modificate legile și trebuie să introducem uh, dreptul de sprijin în ceea ce privește asumarea unei decizii. Și până când oamenii din această comunitate nu sunt pe deplin liberi, nimeni nu este liber cu adevărat. Aceasta este principala provocare din mișcarea noastră și am aflat care sunt și celelalte obstacole de înlăturat. Dacă astăzi vom avea succes, atunci urmează să vedem diferența imediat. Pentru că până la ultim, până la următoarea adunare va trebui să putem privi în urmă și să vedem acest punct de pornire în noul deceniu. Ce ar trebui să recunoaștem? faptul că alegerile din 2019 vor fi fost accesibile, că persoanele cu dizabilități vor fi participat într-un număr care să le reflecte interesul în exercițiul politic și că au fost uh, aleși oameni în acest Parlament că sunt uh, persoane cu dizabilități care ajung în acest hemiciclu alături de ceilalți, așa cum uh, am auzit deja. Ce altă schimbare ar trebui să mai vedem? ar trebui să avem un an european al persoanelor cu dizabilități. Să vedem că a existat un buget multianual plus un cadru de programe care să facă uh, ca drepturile acestor cetățeni și incluziunea să devină realitate. Și în momentul în care FRA va face un alt studiu despre cetățenie, în anul 2022, rezultatul ar trebui să fie așa. Să nu mai existe nicio țară din Uniunea Europeană în care oamenilor să le fie negat dreptul de vot. Sarcina noastră astăzi este de a lucra cu parlamentarii care ne-au invitat la acest eveniment uh, plin de inspirație în acest loc important, să lucrăm cu comisarii care ni se vor alătura și să găsim uh, căi de a progresa. Trebuie să lucrăm cu instituțiile europene în acest sens și apoi să ne întoarcem la noi acasă, în comunitățile noastre, în țările noastre, în orașele noastre și să cerem să fim incluși, să îi educăm pe oameni în așa fel încât să ne asigurăm că ne este permis să exercităm pe deplin dreptul de cetățean european. Ieri ne-am uh, întâlnit cu uh, membrii de autoreprezentare de la Inclusion Europe. Mesajul a fost Auziți-ne vocea, puternică și fără echivoc. Deci avem această mișcare de a fi uniți în mesaje răspicate, clare și fără echivoc pentru persoanele cu dizabilități. Köszönöm Bigot asszonynak a megnyitó köszöntőjét. Mulțumim foarte mult pentru discursul de introducere. Aș dori să dau cuvântul primului nostru expert, Harry Roche, și doresc să, respe- să vă rog să respectați cele 5 minute alocate. Good morning, members. Bună dimineața. Stimați membri ai Parlamentului European, comisari europeni, reiau. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European, comisari europeni, oficialități, uh, membrii care reprezintă asociațiile pentru persoane cu dizabilități. E o mare onoare să pot să vorbesc astăzi în Parlamentul European. Sunt Harry Roach și sunt uh, membru din Consiliul Director al Inclusion Europe, o asociație pentru persoane cu dizabilități și pentru familiile acestora. Și uh, particip și în echipa Main Cap UK, o asociație similară. Vorbesc astăzi despre patru lucruri. 1 ce uh, obstacole sunt în calea persoanelor cu dizabilități psihosociale în ceea ce privește participarea la vot și la viața socială în general. În, în, în al doilea rând, ce spune Convenția ONU cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități, ce ar trebui să facă țările noastre. 3. Um, exemple din experiența mea care arată cum putem uh, participa în politică în țările noastre și în Europa. În al patrulea rând, cum noi toți, astăzi, aici, putem să facem diferența. Împreună cu reprezentanții Parlamentului European, Uh, reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții organizațiilor persoanelor cu dizabilități. Deci ce împiedică pe cetățeni să voteze? În 10 țări din Uniunea Europeană, legile în ceea ce privește capacitatea juridică neagă dreptul la vot al persoanelor cu dizabilitate psihosociale. Sunt țări în care oamenii sunt instituționalizați și ei nu au dreptul la vot. Sunt uh, țări în care ne este negat dreptul la asociere. Nu putem să ne alăturăm organizațiilor sau să obținem o funcție publică. Și doresc să vă dau un exemplu. O femeie din Spania a trebuit să dea un test pentru a arăta că e capabilă să voteze. Vă întreb așa. Ce-ar fi dacă toți oamenii ar trebui să dea un extemporal ca să poată să-și exercite dreptul la vot. Câți ar trece acest extemporal? Mă bucură faptul că partidele politice din Parlamentul spaniol acum au promis să schimbe această regulă. Și există și situații în care legea nu neagă explicit uh, dreptul la vot al oamenilor, dar accesibilitatea e în continuare o problemă. Pentru că, la adică, e foarte greu să utilizezi cabina de vot, iar procedura e de asemenea greu de înțeles. Informații despre cum să te înregistrezi la vot, cum să votezi, pe cine să votezi, toate acestea sunt lucruri complicate. Și uh, aceste note informative nu sunt uh, promovate într-o manieră inteligibilă pentru toți. Iar uh, la, stațiile de vot, la secțiile de votare, adesea nu există posibilitatea de a-i lăsa pe cei cu dizabilități să voteze. Adesea persoanele cu dizabilități psihosociale nici nu sunt invitate la reuniunile politice, nu sunt uh, consultate pe chestiuni importante pentru aceste persoane și pentru comunitatea din care fac parte și există prejudecăți cu privire la dizabilitatea psihosocială, ceea ce îngreunează și mai tare participarea acestor persoane, acumularea de experiență și manifestarea uh, competențelor de care dispun până la urmă. Iar asta complică viața lor și a membrilor familiilor lor. Sunt oameni care trăiesc în instituții și care primesc servicii de îngrijire. Aceasta fiindu-le situația, adesea ei nu se pot uh, înregistra la vot, le este greu să ajungă la secția de votare și așa mai departe. Ce spune Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități? E o comisie CRPD care analizează felul în care Convenția este respectată în Uniunea Europeană și uh, s-a exprimat o îngrijorare profundă asupra faptului că, în Uniunea Europeană, persoanele cu dizabilități, în continuare, ă, trebuie să facă față unor mari greutăți în ceea ce privește exercitarea dreptului la vot, iar adesea ă, ei pur și simplu nu pot să se prezinte la urne. Cer, CRPD cere Uniunii Europene să ofere posibilitatea tuturor persoanelor cu dizabilități să participe la vot, inclusiv persoanele care au uh, un tutore. Trebuie uh, să se ofere comunicare accesibilă și toate facilitățile aferente. Deci ce putem face pentru a spori accesibilitatea? ManCap, uh, îmi pare rău să vă întrerup, dar suntem deja în întârziere și vă rugăm să vă prescurtați un pic prezentarea. Mulțumesc, Maureen. Deci e important ca familiile, ca aparținătorii să împărtășească povesti, poveștea lor și experiența lor, pentru că mulți nu știu care sunt provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Doresc de asemenea să vă ofer exemple de politicieni aleși Uh, cu dizabilitate psihosocială. Uh, consilierul local Sarah Pica, de exemplu, deține o funcție publică deja de șase ani și se mândrește de faptul că persoanele cu dizabilități din comunitatea sa sunt ascultate în Consiliul Local. Angela Bachelor, în 2013, a devenit uh, primul consilier local din Spania cu sindromul Down. A dorit să se implice în politică pentru că a, încep, a început să participe în campania electorală din mai 2011 și i s-a părut interesant. În 2015, Gavin Hardin a devenit primar în North Yorkshire și în 2014 a primit și un uh, titlu de onoare de, cu ocazia Zilei Reginei pentru serviciile excelente oferite comunității sale. Iată, exemple minunate de persoane care frâng barierele și care se implică în procesul decizional. Mulțumim foarte mult, Harry! Thank you, Harry. I'm sorry. I'm... Mulțumesc, Harry, și îmi pare rău. Știu că uh, ai, ai depus un efort uh, extraordinar de a-ți reduce prezentarea. Za to wystąpienie, bardzo ważne. Vă mulțumesc mult că ați um, scurtat prezentarea. Acum are cuvântul vicepreședintele Parlamentului European, Dimitrios Papadimulis. Dânsul este președintele grupului la nivel înalt pentru egalitatea de gen și este implicat personal în acțiuni care au scopul de a face din Parlament uh, o instituție deschisă și exclusivă. I'm terribly sorry. To... Um, mă scuzați, uh, scuză-mă, Dimitrios, că te întrerup. Doresc doar să cer scuze că nu funcționează uh, sistemul de transcriere. Um, facem toate eforturile pentru a-l pune din nou în funcțiune. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai intergrupului Parlamentului European, doamnelor și domnilor din administrația Parlamentului, stimați vizitatori, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră și să particip la al patrulea Parlament European al persoanelor cu dizabilități. Conform datelor de la Comisia Europeană, o șesime din cetățenii Uniunii Europene au o uh, dizabilitate Aproape 80 de milioane de oameni au dizabilități, mai mult sau mai puțin grave. Acum câteva zile a fost ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Obiectivul acesta este să promoveze înțelegerea oamenilor cu dizabilități și să mobilizeze sprijinul pentru demnitatea, drepturile și bunăstarea acestora. Noi, în Parlamentul European, am marcat ziua internațională anul acesta cu organizarea unei sesiuni informative pentru uh, membrii personalului care au în grijă o persoană cu dizabilități sau um, boală pe termen lung. Membrii Parlamentului European și mai ales grupul la nivel înalt pentru egalitate și diversitate, al cărui președinte sunt, s-a angajat în slujba incluziunii totale a persoanelor cu dizabilități și dorește să devină un loc complet accesibil tuturor. În 2006 deja, Biroul Parlamentului European a adoptat o declarație de principiu pentru promovarea egalității și diversității în, în rândul secretariatului și un obiectiv prioritar este, a fost integrarea persoanelor cu dizabilități. Între timp, biroul și-a adaptat al doilea plan de acțiune multianual pentru egalitatea de gen și diversitate pentru perioada 2014-2019. Acest plan de acțiune este principalul instrument pentru a face progrese concrete în domeniul egalității și diversității în Parlamentul European. Pentru persoanele cu dizabilități um, stabilește patru obiective majore. Dezvoltarea culturii instituționale față de dizabilități, să ia măsuri pozitive pentru ocuparea persoanelor cu dizabilități, să faciliteze um, intrarea și dezvoltarea carierei persoanelor cu dizabilități și promovarea accesibilității clădirilor, locurilor de muncă și a informațiilor. Aș dori să subliniez faptul că Parlamentul European este până acum singura instituție europeană care oferă un plan de acțiune pozitiv pentru agenții contractuali cu dizabilități. În ultimii trei ani, 11 membri ai personalului au fost recrutați conform acestui program. Și asta arată că Parlamentul European este cu adevărat angajat în uh, cu acest, pe lângă acest obiectiv. Se dorește să se ofere echilibru între viața uh, privată și cea profesională, demnitate și respect față de persoane, inclusiv în uh, uh politica uh, Parlamentului de protecție. Participarea și includerea colegilor cu dizabilități trebuie să fie realizată în toate cazurile în Parlament Vom continua să încurajăm și să coordonăm acțiunile pentru favorizarea participării și includerii staffului cu dizabilități. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Vedem că s-au făcut deja multe și sunt sigur că Parlamentul European a fost și va fi și în viitor un exemplu de urmat. Acum are cuvântul Cristof Pater, membru al Comitetului Economic și Social European și este autorul raportului privind modul în care pot fi protejate drepturile persoanelor cu dizabilități în realitate la alegerile europene. Mulțumesc. Te rog, Cristof, ai cuvântul. Eh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, nu a fost ușor să-mi reduc intervenția la 50%, dar sper că am reușit. Este clar pentru toată lumea în această sală că pentru multe persoane cu dizabilități din Uniunea Europeană, dreptul de vot nu este real, este doar teoretic. Eu sunt raportor care și pregătesc uh, raportul Comitetului Economic și Social privind dreptul real al persoanelor cu dizabilități de a vota în alegerile europene. Obiectivul nostru este să prezentăm peste câteva luni o analiză completă și detaliată a cum arată lucrurile în realitate. Dacă unul dintre dumneavoastră doriți să ne ajutați, să ne oferiți date din organizațiile și instituțiile din țara dumneavoastră, vă rugăm să completați formularul galben sau verde pe care îl veți găsi în afara sălii și îl puteți introduce în urnă. Noi ne concentrăm pe legile europene, dar suntem siguri că inițiativa de a îmbunătăți reglementările la nivel european vor avea un impact și asupra reglementărilor de la nivel național și local pentru alegerile naționale și locale. Cred că atunci când se va publica acest raport, politicienii vor obține informațiile necesare pentru a lua măsuri eficiente. Nu va mai rămâne loc pentru scuze E adevărat că orice schimbare a legii ele, pentru legile europene necesită decizia unanimă a tuturor statelor membre, dar e adevărat și faptul că nu se va întâmpla nimic până când Parlamentul European nu va face o propunere formală. Deci, dragi eurodeputați, dumneavoastră acum trebuie să faceți primul pas fără să mai așteptați raportul, fără să uh, așteptăm raportul final, doresc să subliniez faptul că niciun stat membru persoanele cu dizabilități nu au dreptul complet și nelimitat de a vota. Toate statele membre trebuie să îmbunătățească situația. Sistemele juridice a multor țări, așa cum s-a spus, ofer, uh, implică excluderea automată a anumitor grupuri din uh, participarea la viața publică și, deci, se refuză dreptul de a vota multor persoane este cazul la 11 state membre. Um, în alte șapte state membre, tribunalul are dreptul de a nega dreptul la vot pe baza unei evaluări individuale și doar în 10 state membre, în niciun caz, nu poate o persoană, nu se poate refuza unei persoane dreptul de a vota din cauza dizabilității sale. Chiar dacă, din punct de vedere legal, dreptul la vot nu este limitat, există sute de bariere în Uniunea Europeană care împiedică milioane de cetățeni să voteze. În intervenția mea aș dori să subliniez doar câteva dintre acestea. În multe state membre, nimeni nu se ocupă de modul în care informațiile privind alegerile ajung la persoanele cu dizabilități. Pentru milioane de cetățeni europeni, votul uh, la secția de votare este o provocare imensă. Nu beneficiază de asistență pentru a ajunge la secția de votare. Persoanele cu mobilitate redusă au mari dificultăți uh, în a avea acces la secția de votare și sunt probleme și în interiorul secției de votare. Multe legi naționale au prevederi juridice care limitează semnificativ posibilitatea de asistență oferită de asistentul personal al, al, sau posibilitatea uh, alegătorilor cu dizabilități să ceară uh, asistență. Pentru persoanele instituționalizate sau cetățenii care nu pot să își părăsească domiciliul, în multe state membre, în practică, nu, acestea nu au posibilitatea de a vota. În fine, sunt multe probleme și cu buletinele de vot. Și le voi indica în raportul meu. Știu că va dura până când uh, se, vor asigura, se va asigura dreptul la vot pentru toate persoanele cu dizabilități. Dar a venit momentul să spunem că prevederile care elimină dreptul persoanelor de a vota din cauza dizabilităților sau problemelor de sănătate mentală trebuie să fie eliminate imediat. Toate, toți cetățenii, inclusiv cei care nu pot să se deplaseze la secția de votare, trebuie să aibă un drept real de a vota. Um, măsuri tehnice trebuie să permite tuturor cetățenilor, tuturor persoanelor cu dizabilități să voteze personal și secret. Dreptul la vot este o chestiune de demnitate umană. Nu putem accepta prevederile actuale care nu garantează acest drept mai multor milioane de cetățeni. Trebuie să schimbăm lucrurile și încă avem timp să o facem până în 2019, când vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Cristof. Raportul um, pe care îl pregătește este foarte important și va fi plin de informații concrete și de acțiuni um, necesare și acum dau uh, președinția colegei mele. Are cuvântul următorul vorbitor, Pat Clark, vicepreședintele EDF. Mulțumesc good morning everybody um, and Mulțumesc foarte mult. Uh, bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație. E vorba de un subiect foarte important și sper să pot să spun ce am de zis în timpul scurt. Azi aș dori să vă introduc uh, subiectul Manifestul EDF pentru alegerile europene 2019 prin uh, faptul că noi în anul acesta sărbătorim 20 de ani de existență și prin participarea noastră aici la al patrulea Parlament European uh, pentru persoanele cu disabilități uh, și a mișcării persoanelor cu disabilități, sperăm că vom adopta acest manifest în vederea campaniei pentru alegerile europene care vor avea loc în 2019. Acest manifest cere un alegeri europene inclusive și cerem uh, liderilor europeni politici să se asigure că persoanele cu dizabilități se bucură de dreptul de vot uh, și că pot să candideze la alegeri prin următoarele acțiuni. Vrem să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități au dreptul de vot și să fie candidați așa cum este el garantat în articolul 20, 20 și 9 al CRPD. Vrem de asemenea să există o conformitate cu articolul 12 al Convenției ONU. Vrem să ne asigurăm că și toate um, secțiile de votare sunt conforme și că procedurile sunt accesibile și ușor de înțeles. Vrem să ne asigurăm că și cam facilitățile pentru campania electorală, materialele promoționale sau site-urile internet ale diferitelor partide să fie de asemenea accesibile. Vrem să ne asigurăm și că avem uh, o colectare chetabilă a datelor și că aceste date sunt analizate cum trebuie. O altă cerere pentru acest manifest este o strategie foarte amplă uh, de disabilități la nivelul europene. Uh, Uniunii Europene și vreau să mulțumesc domnului Tajani pentru ce a spus înainte. Vrem ca strategia europeană pentru disabilități 2020-2030 să fie adoptată și ca aceasta să corespundă a tuturor prevederilor din Convenția ONU cu, și cu o capacitate bugetară a, similară. Vrem de asemenea să se integreze aceasta în strategia Europa 2020. Ne bazăm pe observațiile făcute de către Uniunea Europeană la Comisia Europeană pentru Persoanele cu disabilități și aceasta implică un angajament din partea tuturor instituțiilor europene și a agențiilor Uniunii. Această strategie de care vorbesc ar trebui să devină motorul unei agende pentru disabilități pentru 2020-2030 și Uh, ar trebui să includă 2021 ca noul an, um, al doua oară celebrat al persoanelor cu disabilități, pentru a uh, celebra de asemenea și un număr reprezentativ de ani al existenței CRPD. Vrem să ne asigurăm și pentru uh, să se garanteze oportunități egale și non-discriminare, vrem să existe și un buget adecvat pentru politica de coeziune pentru noul cadru financiar multianual. Parteneriatul și, uh, în general, sistemul de parteneriat pe, bazat pe fondurile structurale să funcționeze de asemenea cum trebuie și o implicare a persoanelor cu disabilități în diferitele foruri și uh, agenții și, de asemenea, și uh, organe reprezentative trebuie să fie, de asemenea, garantată pilonul pentru drepturile sociale care îmbunătățește Uh, condițiile de viață ale persoanelor cu dizabilități trebuie să fie de asemenea revizuit și uh, bine implementat. Am spus că vrem să asigurăm ca toate drepturile persoanelor cu dizabilități să poată să fie garantate și aceasta merge prin uh, pilonul european al drepturilor sociale și inițiativele aferente. Vrem să ne asigurăm că avem o protecție socială pentru toate persoanele cu dizabilități și familiile lor. Vrem să ne asigurăm că există un standard adecvat și demn de viață. Vrem măsuri adecvate pentru a ne asigura că persoanele cu disabilități fac parte din toate programele, politicile și legislație și mai ales în ceea ce privește politica ocupării în Uniunea Europeană. Vrem să ne asigurăm de asemenea că toate persoanele cu dizabilități se bucură de dreptul la o educație inclusivă cu sport personalizat. Vrem și să se termine cu segregarea persoanelor cu disabilități în instituții. Pentru o Europa accesibilă cerem liderilor europeni să adopte și să implementeze, dar și cu adevărat să folosească măsurile din actul european pentru disabilități. Trebuie să ne asigurăm ca și în Uniunea Europeană să se aplice acordurile de la nivel internațional în colaborare cu parteneri. Nu vrem să existe o compensare, uh, vrem să se garanteze o compensare financiară pentru a tipărirea unor cărți specifice pentru persoane cu disabilități și politicile aferente trebuie să ne asigure că uh, și evoluțiile tehnologice nu vor lăsa pe nimeni în spate și trebuie să fie gândite pentru toată lumea, pentru ca toate persoanele cu disabilități să poate să se bucure echitabil de aceste mijloace și să-și îmbunătățească independența în folosirea acestor mijloace și participarea la toate aspectele vieții. Vrem să ne asigurăm că legislația europeană pe drepturile pasagerilor, îmbunătățirea accesibilității este de asemenea Uh, un subiect de interes pentru ca ei să poată să se bucure de libertatea de mișcare ca și ceilalți cetățeni. Uniunea Europeană, o Uniune Europeană a drepturilor omului, ne dorim și cerem de la liderii politici să adopte un, uh, o legislație de tratament egal și echitabil pentru toată lumea. Să ne asigurăm și că drepturile femeilor și fetelor cu disabilități sunt de asemenea și ele integrate în toate măsurile legislative și administrative cu privire la egalitatea de gen și să ratificăm de asemenea și um, Convenția pentru prevenirea violențelor împotriva femeilor, violenței domestice și uh, încetarea practicii de uh, sterilizare forțată. Și aș vrea să transmit acest manifest prin prezenta acestui Parlament. Thank you, Pat. Mulțumesc foarte mult, Pat. Vom avea cu toții ocazia să adoptăm manifestul după ce am ascultat pe toți vorbitorii din sală. Acum vreau să dau cuvântul primului vorbitor. E vorba de Pirko Malmaki, care este uh, parte din uh, Forumul uh, pentru Disabilități din Finlanda și vreau să-i dau două minute. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, Mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, dragi colegi. Pentru Forumul Finlandez pentru Disabilități aș vrea să spun către autoritățile europene că trebuie să ne asigurăm împreună că persoanele cu disabilități se bucură de dreptul la vot și de dreptul la participare la alegerile europene. Aceasta este prima alegere europeană după ce Uniunea Europeană a aderat la Convenția pentru drepturile persoanelor cu disabilități a ONU. E vorba aici de o participare deplină a cetățenilor UE cu disabilități la viața politică în baza acordului pentru persoane cu disabilități. Modificările sunt necesare mai ales pentru ca în statele membre articolul 12 din acord să fie pus în aplicare Aceste chestiuni trebuie să fie interpretate bine pentru ca persoanele cu și fără disabilități să aibă aceeași protecție și să nu existe niciun obstacol la procesul de votare. Procesul de votare trebuie simplificat, ceea ce este valabil și pentru campania electorală, pentru evenimentele electorale sau broșuri sau alte materiale de campanie, discuții, forumuri sau tot ceea ce are legătură cu alegerea trebuie să fie uh, inclusiv și trebuie să nu aducă cu sine bariere suplimentare. Toate persoanele cu disabilități, inclusiv cele care sunt în ospicii, de exemplu, sau în instituții, trebuie să poată să participe la alegere. Ne aflăm la 100 de ani acum de ziua independenței Finlandei, și pentru toată lumea din țara mea și din alte țări trebuie să garantăm același drept de vot. Persoanele trebuie să știe că pot participa la procesele decizionale. Eu vă mulțumesc! Thank you very much, Vă mulțumesc foarte mult, Pirco. Acum următorul vorbitor este Orchid Olesen de la Organizația pentru Disabilități din Danemarca. Oh, mulțumesc, domnule doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să mulțumesc și pentru că ați organizat acest forum. Nu este ușor deloc. Vreau să-i mulțumesc și președintelui Parlamentului pentru că dumnealui a făcut totul pentru ca să nu existe bariere la accesul nostru la această conferință. E foarte important să avem secții de votare. În Danemarca s-au făcut progrese, dar e nevoie totuși de îmbunătățiri suplimentare. Trebuie să avem și posibilitatea de a citi materialele partidelor care fac parte din campanie sau la televizor, de exemplu, dacă nu există subtitrare la anumite programe electorale, e foarte păcat, pentru că noi nu putem participa altfel la procesul democratic, nu putem urmări dezbaterile de campanie. E foarte important ca persoanele cu disabilități să poată să fie și alese, nu numai să aleagă. Există o tendință în anumite comune, la alegerile locale, în care s-a încercat ca persoanele cu disabilități să nu, se par- să nu participe la alegeri în calitate de candidați, ceea ce este absolut de neacceptat. Indiferent ce venit ai, indiferent cum trăiești, trebuie să poți să participi la alegerile locale. Și aș dori să subliniez declarația, importanța declarației de care am vorbit și urez succes tuturor la alegerile 2019 pentru ca toată lumea cu disabilități să poată de asemenea să fie inclusă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția care a respectat și timpul. Următoarea vorbitoare, Maria Pino Lopez, care este și membră în organizația spaniolă pentru disabilități. Te rog. Doamnelor și domnilor deputați, în calitate de stimați reprezentanți ai mișcărilor sociale și organizațiilor persoanelor cu dizabilități, mă numesc Maria Pino, am 51 de ani, vin din uh, comunitatea Castilla-La Mancha din uh, Spania, și surorile mele uh, mi-au promovat drepturile. Acum 12 ani m-au dus în fața unui tribunal, am discutat și cu un medic am, uh, și m-au lăsat singur apoi într-o sală. Nimeni nu mi-a explicat de ce. Judecătorul mi-a spus tot ceea ce uh, mi se, ce drepturile mi se, mi se luau, eu dădeam din cap că nu. Am ieșit plângând. În anul 2010, de tutela mea s-a ocupat o fundație. Am făcut un curs privind drepturile din convenție și mi-am dat seama despre ce, ce se întâmpla. Anul trecut am scris o scrisoare tuturorului meu și mi-am am cerut ca decizia să fie revizuită. Am fost, m-am întâlnit din nou cu medicul și urmează să discut din nou cu judecătorul doresc să beneficiez de propriul meu drept de vot. Am nevoie de ajutor doar în chestiuni economice. Când trăiam cu părinții, puteam să votez și votam pe cine doream. De ce nu mai pot să o fac acum, doamnelor și domnilor deputați? Profit de ocazie pentru a vă spune că fac parte dintr-un grup de lucru pentru incluziune și fac parte din Asociația Spaniolă a Fundațiilor de Apărare a Persoanelor cu Dizabilități și căutăm soluții pentru a putea lua decizii și să obținem sprijinul adecvat. Și doresc să vă cer să ne ascultați. Suntem cetățeni ca și dumneavoastră. Uh, nu suntem niște ciudați. Trebuie să permiteți și persoanelor cu uh, dizabilități intelectuale uh, Uh, putem și noi să votăm. Sunt 100.000 uh, de persoane în Spania care nu pot să voteze din cauza faptului că judecătorii uh, nu le permit să o, fată, să o facă. Persoanele cu dizabilități intelectuale sau de dezvoltare mentală în Spania și, um, și în celelalte instituții din SERMI, luptăm ca să se schimbe această situație. În luna noiembrie, Parlamentul spaniol a hotărât în unanimitate să schimbe legea electorală pentru a permite dreptul la vot a tuturor persoanelor cu dizabilități. Astfel începe în sfârșit să se aplice în Spania articolul 29 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități care vorbește despre dreptul nostru să participăm la viața politică și publică. Acum așteptăm să se facă cât mai repede schimbarea legii electorale, ca să nu mai aibă loc alegeri la care să nu putem vota. Dar ca să ne putem bucura de acest drept, guvernele trebuie să se asigure nu doar că votăm, ci că o facem în condiții egale cu restul cetățenilor. Și nici procesul de vot, nici uh, informațiile electorale nu sunt accesibile persoanelor care au dificultăți de înțelegere. Trebuie să se asigure înțelegerea în rândul colegilor electorale, trebuie să avem acces la programele uh, partidelor politice, să înțelegem cum se votează și să avem acces la informații de bază privind sistemul parlamentar. Toate acestea ne afectează accesul. Atât am de spus, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum vreau să dau cuvântul lui Marcel Pavoltec pentru Federația Europeană a persoanelor cu deficiențe de auz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Europeische Freiheit în Hauflat. S-a vorbit despre libertăți europene și vreau să mulțumesc pentru asta președintelui Parlamentului. Aș vrea să cer ca accesibilitatea aceasta să fie adaptată și aș vrea ca pe viitor, la toate reuniunile ca aceasta, să fie atât de bine organizate și direct accesibile tuturor persoanelor cu deficiențe de auz. Chiar la început am văzut cum subtitrarea n-a mers chiar atât de bine. Cer atenție din partea dumneavoastră față de cetățenii cu deficiențe de auz din Uniunea Europeană. Pentru că sunt câteva milioane de cetățeni europeni care vor să facă uz de dreptul lor electoral. Este absolut necesar ca la nivel local, provincial, național și apoi, de ce nu, european, să facem ca a, a alegerile să fie accesibile tuturor. Asta începe cu subtitrarea tuturor filmulețelor informative prin care li se cere cetățenilor să se prezinte la urne. Și la reuniunile politice și la toate reuniunile electorale ar trebui să fie prevăzut uh, un asemenea instrument precum cel pe care îl port eu acum pentru uh, persoane cu deficiențe de auz, să existe interpretare în limbajul mimico-gestual, limbajul uh, țării de origine în care se desfășoară alegerile. Iar apoi, de la sine înțeles ca toate programele de televiziune să fie prevăzute cu o subtitrare, indiferent că programul este uh, uh, unul al televiziunii publice sau uh, de la o televiziune comercială. Fac un apel astăzi către toți candidații uh, de la toate politici, partidele politice să țină cont de asta pe viitor, să facă din toate reuniunile viitoare unele accesibile pentru toți. E o răspundere politică a dumneavoastră și este un lucru relevant și pentru asociațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități. Îmi pare rău, trebuie, Marcel, trebuie să te întrerup și să te rog să închei cât mai repede cu putință. Da. Aproape am terminat. Acest lucru este valabil și pentru uh, candidații care participă la programele de televiziune. Sunt programe de televiziune care nu au subtitrare. Acestea, aceasta trebuie remediat. Și evident că trebuie să deschidem funcțiile publice și persoanelor cu dizabilități și cu deficiențe de auz. Iar uh, membrii de la secțiile de votare trebuie să învețe să comunice cu cei cu probleme de auz. Pe scurt, noi, cei cu deficiențe de auz din Europa, pledăm pentru ca mm, uh, și noi să avem acces uh, la uh, vot. Mulțumesc! Now give the floor to the first MEP speaking from the... Dau acum cuvântul doamnei Miriam Dali, eurodeputat din Malta. Mulțumesc, domnul președinte. Prieteni, dragi colegi, o să fiu foarte directă și sinceră. Sunt onorată să fiu aici și să împărtășesc uh, opinia mea cu dumneavoastră. De ce cred eu că persoanele cu dizabilități trebuie să joace un rol central în viața publică și politică? În ceea ce mă privește pe mine, este o problemă care, da, are de-a face cu votarea, dar, în opinia mea, merge chiar dincolo de asta. Pentru mine, nu este o chestiune doar de accesibilitate, nu este o chestiune de cineva care face ceva pentru altcineva. Nu, este un uh, lucru ce ține de egalitate. Eu lucrez îndeaproape cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile acestora, atât la nivel european, cât și acasă, în țara mea, în Malta. Și mereu transpare un mesaj. Persoanele cu dizabilități vor egalitate și este dreptul nostru să cerem egalitate, indiferent unde suntem și cine suntem. În dumneavoastră văd niște persoane care doresc să primească oportunitatea de a face diferența. Nu trebuie să fim uh, unii care să ne excludem unii pe alții, ci trebuie să ne completăm reciproc. Și apoi, nimeni nu poate să formuleze politicile corecte pentru persoanele cu dizabilități dacă nu dumneavoastră sunteți în centrul acestora, în centrul celor care furnizează aceste politici. Sunt decidenți politici care vor să se asigure de faptul că vocea dumneavoastră este ascultată clar și răspicat. Și nu este doar o chestiune de votare. Pentru mine, ă, asta nu înseamnă participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în viața publică și politică. Eu, una, vreau să văd candidați politici cu dizabilități vreau să îi regăsesc pe, lite, pe listele noastre electorale, la nivelul Consiliului Local, regional, la nivel național, apoi și la nivelul Parlamentului European după aceea. Și dacă parlamentele noastre vor să fie reprezentative cu adevărat, vor să fie oglinda societății, atunci trebuie să uh, oglindească societatea în ansamblul ei, incluzând in, uh, persoane cu dizabilități, persoane inteligente și cu extrem de mult potențial. Și uh, sunt mare fan al motoului nimic despre noi fără noi. Nu este doar un moto pentru mine. Este important să creăm politici eficiente care să asigure incluziunea socială și un design universal. Pentru asta este important ca persoanele cu dizabilități să fie la masa negocierilor politice. Așa că haideți să lucrăm pe mai departe unii cu alții, să îi capacităm pe toți cetățenii din societatea noastră, să le oferim oportunitatea de a face o diferență dacă într-adevăr avem acest angajament, dacă credem că putem să facem o diferență și dacă vrem schimbare, atunci trebuie să capacităm persoanele cu dizabilități. Chiar de acum, de exemplu, să oferim tuturor oportunitatea să aibă o voce în plan politic și să vedem cu toții schimbarea. Mulțumesc foarte mult și urez tuturor o discuție fructuoasă. I now invite Pascal Grieb. Pascal Grip de la APF, Consiliul Național din Franța pentru persoanele cu dizabilități. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, dorim și noi să votăm, ca toată lumea. Dreptul de vot este un atribut esențial al cetățeniei, nu este un privilegiu rezervat doar unora. Și totuși, piedicile în calea participării la viața publică a persoanelor cu handicap sunt numeroase în Franța. Participarea completă a persoanelor limitate de mai mulți, de mai mulți factori nu au acces la informațiile și programele candidaților în campanie, le, este, le sunt inaccesibile birourile de vot, Uh, și uh, pun probleme practicile persoanelor din birourile de vot. Uh, Într-adevăr, judecătorii pot și în Franța să retragă dreptul de vot unor persoane considerate uh, că nu au capacitățile să-și uh, exercite dreptul de vot. Toate acestea sunt piedici și contăm pe Parlamentul European în perspectiva următoarelor alegeri să sprijine dreptul de vot a persoanelor cu de, dizabilități și facem următoarele recomandări. În primul rând, să se dezvolte uh, accesibilitatea campaniilor electorale pentru a le face cu adevărat accesibile, ușor de citit și de înțeles, în limbajul microgestual sau cu subtitrare. În al doilea rând, să se asigure că toate birourile de vot vor fi perfect accesibile. În al treilea rând, să se condiționeze rambursarea cheltuielilor candidaților uh, în funcție de respectarea criteriilor de accesibilitate a campaniilor lor. În al patrulea rând, să se favorizeze participarea femeilor cu dizabilități la procesul electoral, să încurajeze participarea lor la viața politică, atât ca alegătoare, cât și, ca, și candidate la alegerile locale, naționale și europene. Luarea în considerare acestor uh, recomandări înseamnă uh, respectarea acordului 20, articolului 29 din Convenția ONU, pentru că dreptul la vot trebuie să fie unul efectiv al tuturor. Este un drept, nu un privilegiu și contăm pe Parlamentul European pentru a sprijini și garanta acest drept. Mulțumesc! Thank you. Pas. Mulțumesc foarte mult, Pascal. Următorul vorbitor este Dani Canal de la EUDY. Uniunea Europeană a tinerilor cu deficiențe de auz. Just a second. Hello everyone. I'm very honored to be. Bună ziua tuturor, e onoare pentru mine să fiu aici și fac lobby pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități la stațiile accesibile de votare. Să nu uităm că e esențială comunicarea pentru a putea vota. Noi suntem adesea excluși și când ne uităm la lume, este important să ținem cont de faptul că în convenție e stipulat accesul utilizatorilor limbajului mimico-gestual. Înainte de asta trebuia să avem ideea designului universal în așa fel încât toată lumea să fie inclusă, cu informații în limbaj mimico-gestual, cu uh, învățare și predare directă în limbajul mimico-gestual și multe altele. Deci avem nevoie de accesibilitate prin limbajul mimico-gestual, ceea ce deocamdată nu este regula. Și trebuie să avem informația necesară. Deocamdată nu avem acest drept de vot, pentru că nu există interpretare în limbaj mimico-gestual. Deci, sunt tineri care vor să se implice în politică și care sunt cu dizabilități. Ei suferă de o dublă excluziune. Trebuie să oferim persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot. Suntem cetățeni europeni și avem nevoie de acces egal în procesul de votare. Thank you very much, Danny. Mulțumim foarte mult, Dani. Și acum, pe lista mea, ultimul vorbitor este Giulio Nardone, după care dau cuvântul unui alt moderator. El este de la Forumul Italian pentru Dizabilități. Vai, vai. Signor Presidente. Domnul președinte, domnilor și domnilor, în numele membrilor Forumului Italian pentru Dizabilități, și cu obiectivul de a permite tuturor să-și exercite dreptul la vot în mod autonom și având în vedere articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care prevede drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități să aibă acces uh, la spațiile publice și private deschise publicului și um, la internet în condiții egale și având în vedere că în momentul de față simbolul internațional al accesibilității uh, a fost uh, prezentat ca fiind un scaun cu rotile și având în vedere experiența mm, de zi cu zi al acestei imagini, că acolo unde poate să intre și să se deplaseze liber o persoană în scaun cu rotile și uh, s-a realizat accesibilitatea pentru tuturor și având în vedere că această opinie falsă uh, este acum uh, cea a celor din administrația publică și în mass media și având în vedere că și acolo unde se elimină obstacolele fizice, se uită aproape întotdeauna să se intaleze um, semne pentru orientarea și siguranța persoanelor cu dizabilități sensoriale. Deci, având în vedere toate acestea, semnatarii acestei petiții invită Forumul European pentru Dizabilități să promoveze o propunere pentru a integra în simbolul internațional al dizabilităților indicații grafice ca să amintească și celelalte situații de dizabilitate care nu trebuie uitate dacă se dorește să se obțină o accesibilitate concretă pentru toată lumea. Acesta este obiectivul grupului uh, pentru căile ferate italiene și a prezentat un simbol pe care îl prezentăm dumneavoastră aici ca exemplu de soluție posibilă. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru propunerea foarte interesantă. Acestea fiind spuse, mulțumesc vorbitorilor din acest prim grup de discuții, vă mulțumesc că ați încercat să respectați timpul și acum dau cuvântul colegul uh, sau las președinția colegului meu, Adam Coșa, care sigur uh, va respecta timpul mai bine. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, v-ați descurcat foarte bine cum ați condus reuniunea. Îmi cer scuze în avans. Chiar trebuie să respectăm uh, timpul alocat, așa că vă rog insistent să țineți cont de micul ecran pe care îl aveți în fața dumneavoastră, uh, la pupitru. Acolo vedeți de fiecare dată cât timp vă rămâne. Deci, să țineți cont de asta. Și acum doresc să dau cuvântul colegului meu eurodeputat, Brando Benifei. Oggi, in questa straordinaria occasione, Astăzi, mă bucur enorm că mă aflu aici să particip la această conferință extraordinară. și Demonstrăm că Uniunea Europeană este una în care cu toții putem să trăim mai bine. Suntem la jumătatea drumului. Uniunea Europeană este campionul drepturilor omului în lume, dar încă nu apără eficient uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu am oferit uh, cetățenilor noștri comunități uh, inclusive, accesibile și cu coeziune socială. Așa cum am amintit și antevorbitorul meu, putem să facem mai multe. După părerea mea, astăzi trebuie să apărăm în toate felurile actul european pentru accesibilitate adoptat de Parlamentul European, un act ambițios, Acum mergem spre negocierile cu statele membre. Nu vom accepta și nu trebuie să acceptăm, spun tuturor colegilor parlamentari, sacrificarea drepturilor tuturor în avantajul unora. Acesta este riscul și trebuie să fim foarte atenți. Este fundamentală și participarea politică și electorală, pentru că excluziunea politică a persoanelor cu dizabilități um, este o rană um, este o lovitură la adresa uh, procesului uh, democratic european. Entuziasmul dumneavoastră ne ajută în munca noastră de legiuitori. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc um, Forumului pentru Dizabilități, tuturor delegaților prezenți, tuturor asociațiilor, mai ales și în primul rând concetățenilor mei italieni și tuturor celor care ne urmăresc de acasă, pentru că demonstrăm încă o dată valoarea motului nostru, nimic ceea ce ne privește pe noi fără noi. Nothing about us without us. Mulțumesc! Köszönöm szépen. Képviselő kollégám beszéd. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul Anei Hildingson. Unde ești? Te rog, poți să intervii. Hei. År 1989 fick personer med 1989, persoanele cu dizabilități psihosociale au primit dreptul de vot în Suedia. În sfârșit, am devenit, la momentul respectiv, cetățeni cu dreptul de pline. Așa ar trebui să stea lucrurile, nu-i așa? Dar în aceeași țară, și în, mă scuzați, în aceeași țară nu este voie să existe două feluri de cetățeni, cei cu drept de vot și cei fără drept de vot. Și asta pe motiv de dizabilitate. Nu ajunge însă să ai dreptul la vot înscris în lege. Acesta este doar un prim pas. În anii de după 1989 nu s-a întâmplat mare lucru. Nu au fost foarte multe persoane cu dizabilitate psihosociale care să meargă la vot. Dar apoi s-a petrecut o schimbare, toate autoritățile publice au trebuit să ofere informații ușor de parcurs pentru toată lumea și asta i-a determinat pe cei cu dizabilități să iasă mai mult la vot. Este deci foarte important, pentru că viața noastră de zi cu zi e afectată de deciziile politice. Înainte de alegeri din 2014, asociația mea a luat parte la un proiect, iar persoanele cu dizabilitate psihosocială au avut posibilitatea să învețe cum funcționează societatea. 80% dintre cei care au urmat un training au mers după aceea la urnă în ziua votului. Prin urmare, cunoașterea înseamnă putere și sper ca niciun cetățean din Uniunea Europeană să nu mai fie în măsură să nu-și exercite dreptul la vot. Este un drept al omului. Nu uitați, dreptul la vot și accesul la informații inteligibile despre societate sunt două lucruri care merg mână în mână. Așa. Asta e realitatea. Și sunt măsuri necesare pentru câțiva, dar bune pentru toată lumea. Mulțumesc! Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy nagyon... Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați respectat mai ales eh, timpul alocat. Și acum are cuvântul un coleg de-al meu din Slovacia, colega Jana Zitnanska. Te rog. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi în rândul dumneavoastră. Permiteți-mi să salut în special delegația slovacă. E o bucurie pentru mine că ați venit într-un număr atât de mare – și mă bucură foarte tare că sunt reprezentanți uh, ai uh, uh, reprezentanți locali și regionali aleși în rândul dumneavoastră, fiindcă acolo este nivelul relevant. Ei luptă pentru drepturile dumneavoastră, pentru drepturile copiilor, partenerilor dumneavoastră și este foarte important să găsim împreună soluțiile potrivite. Găsim însă aceste soluții doar dacă participăm împreună. În continuare există însă situații în care persoanele cu dizabilități nu doar că nu pot candida, dar nu pot nici să voteze. Aceste atingeri la adresa drepturilor omului trebuie să înceteze. Asta pentru ca în Europa să nu mai crească extremismul și să vorbim de unii egali și alții mai egali decât alții în Uniunea Europeană. Ieri, în Parlamentul European, am uh, urmărit un documentar slovac al Veronicăi Homolatova. Era vorba de uh, tinerii cu dizabilități din Slovacia care au fost uh, întrecuți în lagăr de concentrare. S-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, știm cu toții cum au fost tratați atunci persoanele cu dizabilități psihosociale și cum și-au testat naziștii camerele de gaz pe aceștia. Documentarul este unul extrem de puternic. Dacă sunteți interesați, îl găsiți și pe internet cu subtitrări în engleză sau puteți să luați legătura cu colega mea. La final, vreau să vă spun că nu trebuie să mai permitem să se repete ororile trecutului și am încredere că împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Köszönöm képviselőasszonynak a szót, most pedig át. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul următorului vorbitor din Lituania. Doamna Iubcaite, vă rog, aveți cuvântul. Ačiū, už galimybę pasisakyti šio. Mulțumesc pentru ocazia oferită de a lua cuvântul la acest eveniment foarte important. Vorbesc în numele Forumului Lituanian al Persoanelor cu Dizabilități. În Lituania, persoanele cu dizabilități se confruntă cu probleme juridice, um, persoane de acces și probleme de atitudine atunci când doresc să participe la viața publică. De exemplu, în 2016 am avut alegeri generale și 60% din secțiile de votare nu au fost adaptate persoanelor cu dizabilități în campania electorală, tot materialul, uh, materialul electoral nu a fost adaptat persoanelor cu dizabilități. Informații ușor de citit nu uh, au fost disponibile, nu au fost de calitate bună, persoanele nevăzătoare nu au putut să voteze în mod independent. Oportunitatea de a vota la domiciliu nu, res, mm, nu respectă principiile uh, uh, oportunităților egale și ale incluziunii. Persoanele cu uh, dizabilități psihice sunt considerate fără capacitatea legală. Legile electorale nu permit acestor persoane să voteze și numele lor sunt șterse din registrele electorale. Oamenii pot fi declarați ca um, având incapacitate juridică în, divite, în diverse domenii ale vieții aceștia uh, sunt uh, declarați um, ca neavând dreptul să voteze doar pe baza unor motive medicale, criterii medicale. Se încalcă astfel drepturile lor civile de a participa la viața politică a țării. Articolele 12 și 29 din Convenție proclamă dreptul uh, tuturor oamenilor și egalitatea lor în fața legii. Trebuie să se asigure aplicarea acestora ca să ne asigurăm că și aceste persoane vor putea participa la viața politică și socială. Societatea noastră trebuie să-și bazeze atitudinea pe faptul că aceste persoane cu dizabilități au drepturi inalienabile să participe la societate și la viața politică. Köszönöm. Vă mulțumesc. Și acum dau cuvântul reprezentantului Forumului Belgian pentru Dizabilități, domnul Julian Postiu. Bună ziua, mă numesc Julian Postio și sunt președintele um, um, autoreprezentanților din ENO, Belgia. Sunt persoane adulte uh, cu dizabilitate intelectuală. Vorbesc astăzi în numele uh, Forumului Belgian pentru Dizabilități, BDF, din care fac parte grupuri de persoane uh, cu dizabilități care discută despre anumite decizii politice. Uh, și ne bucurăm de asta pentru că în grupul nostru este important să ne cunoaștem drepturile și obligațiile. Apropo de asta, doresc să vă vorbesc despre alegeri și să vă prezint experiența mea. Prima dată când uh, am participat la alegeri, nu știam ce, pentru ce candidat să votez. De aceea am votat la fel ca și părinții mei. Nu am putut să-mi formez propria opinie, nu e ușor Uh, să nu mi-a fost ușor să înțeleg programele electorale. Cred că oamenii politici vorbesc prea repede și uneori abordează subiecte pe care nu le înțeleg. Am prieteni care nu știu nici să scrie, nici să citească și când ajung în cabina de vot sunt pierduți. S-ar putea um, redacta programele candidaților într-un limbaj ușor de înțeles, de exemplu, acest lucru ar fi benefic pentru toată lumea. E bine să avem drepturi, dar dacă asta ne poate permite să devenim cetățeni responsabili în societate, e și mai bine. De aceea, dacă ne puteți ajuta, vă rămânem la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări mulțumesc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună! Köszönöm, kiválóan betart. Vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați respectat timpul. Felicitări pentru asta și dau cuvântul acum colegului meu din Parlamentul European, Luigi Morganu. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență. Și spun acest lucru pentru că ne aflăm aici, în hemiciclul Parlamentului European, și aici se uh, poate pregăti o reacție adecvată prezentului și viitorului persoanelor cu dizabilități. În Carta Drepturilor Fundamentale citim că popoarele europene, creând între ele o, uziune din ce, o uniune din ceea ce mai strânsă, doresc un viitor um, de pace bazat pe valorile comune. Conștienți de patrimoniul spiritual și moral, Uniunea se bazează pe valorile indivizibile și universale, demnitate umană, egalitate, solidaritate și Uniunea se bazează pe principiile democrației și statului de drept. Persoana este în centrul acțiunii ei și se creează cetățenia europeană și un spațiu de libertate, sigur, securitate și justiție. Deci dacă persoana umană este în centrul acțiunii Uniunii, este evident că nu doar cum prevede articolul 24 este interzisă orice formă de discriminare, ci și că Uniunea trebuie să facă în așa fel încât acest principiu să se traducă concret în acțiuni care permit persoanelor cu dizabilități să se exercite pe deplin toate drepturile în toate statele membre. Dreptul la educație, dreptul de a circula liber, dreptul de a se exprima, de a obține informații și, bineînțeles, dreptul de vot de exemplu, după strategia europeană pentru dizabilități a colegei Stevens, care e aici în fața mea, votată în Parlament joia trecută, Parlamentul a invitat Comisia Europeană să stabilească condiții obligatorii pentru accesibilitatea spațiilor publice și mai ales în clădiri și adoptând, de exemplu, propunerea domnului Nardone din Forumul Italian al Persoanelor cu Dizabilități, uh, adoptând, uh, adaptând simbolul internațional pentru dizabilități cu indicații suplimentare pentru a ține cont de toate diferitele tipuri de dizabilități pentru care trebuie să se găsească soluții specifice. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc. Și acum dau cuvântul altui coleg din PPE, doamnei Lara Comi. Benvenut! Urez din inimă bun venit dumneavoastră tuturor și uh, vă îmbrățișez. Sunteți un exemplu pentru noi. Sunteți un exemplu de forță și curaj în fiecare zi. Ceea ce facem noi aici este să eliminăm orice fel de obstacol, orice fel de discriminare în viața dumneavoastră de zi cu zi. Trebuie să vă simțiți aici ca acasă, pentru că noi am fost aleși pentru a vă reprezenta. Este corect apelul la accesibilitate, mm, acces la vot, dar eu doresc să vă spun și faptul că în 2019 mi-ar plăcea ca mulți dintre dumneavoastră să deveniți parlamentari europeni. Nu vă gândiți doar să fiți alegători pasivi. Deveniți alegători activi. Puteți și trebuie să fiți și dumneavoastră reprezentanți um, ai uh, popoarelor în instituții. Știu că nu am timp mult, uh, închei urând uh, mult succes tuturor și sărbători fericite. Fericite, aveți dreptul să fiți fericiți. Aveți dreptul să aveți o familie, să faceți tot ceea ce doriți, să nu uitați niciodată, sunteți ca oricine altcineva și mai ales nu sunteți singuri. Da, suntem reprezentanții dumneavoastră politici, dar reprezentăm mai ales persoane și suntem persoane apropiate de dumneavoastră. Mulțumesc colegilor care sunt alături de noi. Îi sprijinim. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Comi. Și îmi închei aici președinția și dau președinția domnului Plura, dar înainte de asta aș dori să vă spun că avem un lucru în comun. Dumneavoastră respectați mult mai bine timpul decât colegii mei, eurodeputați, uneori în dezbateri. Deci, sunteți un exemplu pentru noi și dau cuvântul domnului Plura. Vă mulțumesc pentru încredere. Now... Mulțumesc foarte mult, Adam. Iar acum, domnul Rudolf Volenic, vicepreședinte Organizației Unite a Persoanelor Nevăzătoare din Republica Cehă, are cuvântul. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, sunt vicepreședintele Chipline United, organizația reprezentativă a persoanelor nevăzătoare, care urmărește criteriile stabilite de către Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu disabilități. Deși la început organizația noastră a fost prezentă încă de la începuturi, ea nu este membră a Consiliului de Disabilități, din cauza unor motive care sunt dincolo de cadrul acestei discuții. Deci permiteți-mi doar să vorbesc despre două aspecte care sunt menționate în manifestul EDF. În primul rând, la orice vot, persoanele nevăzătoare vor avea probleme de accesibilitate atâta timp cât procedura se bazează pe cuvinte scrise. În momentul în care se înlocuiește tipărirea pe hârtie cu uh, sistemul electronic 01, imediat acestea pot fi transferate în braille, pot fi transferate în vorbire sau în uh, litere mari și devin astfel accesibile persoanelor nevăzătoare. Așa încât ele se poate vota, de asemenea, într-un spațiu foarte uh, privat, în cabina de vot. Al doilea punct se referă la votarea pentru persoanele cu dizabilități care până acum nu au participat la votare. Fără a dori să prejudiciem drepturile acestor persoane, trebuie să ne gândim cum putem să prevenim ca populiștii, în cel mai bun caz și în cel mai rău caz extremiștii, să vină să facă vânătoare de voturi în aceste rânduri. Aș vrea să închei mulțumindu-i doamnei deputat Olga Senalova pentru invitația pe care ne-a adresat-o de a participa la cea de-a patra întâlnire a Parlamentului European pentru Disabilități. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Vera Benvalo de la BAF, Portugalia. Bună ziua, mulțumesc! Eu sunt Vera Bonvalov, sunt președintele a Forumului European al uh, Dizabilităților și reprezentăm persoane cu uh, dizabilități psihosociale și cu leziuni cerebrale. Este clar că o leziune cerebrală transformă viața unei persoane. Persoana poate să sufere de lipsă de concentrare, comportamente inadecvate și așa mai departe. Astfel, ne dăm seama că există două luni. O lume în care trăiau înaintea acestei leziuni, o lume în care purteau trăi și participa și deodată o lume în care uh, se regăsesc după acest accident sau după leziune și nu mai au acces la drepturi, la transport, la educație. Deodată e vorba de persoane care trăiesc în altă lume, care trăiesc exclusiv acasă, nu se mai pot deplasa, nu mai pot participa, nu mai pot vota. Suntem în 2017 și auzim, auzim Uniunea Europeană care vorbește de drepturile omului, de valori dar aceste valori nu se aplică încă tuturor cetățenilor europeni și mai ales celor care uh, au handicapuri vizibile sau invizibile. Nu e vorba de o problemă tehnică aici, e vorba de o lipsă a voinței politice. Foarte multe persoane care nu sunt au disabilități astăzi ar putea într-o zi să fie persoane cu leziuni cerebrale mai târziu. Haideți să nu așteptăm momentul acela pentru a reacționa. Uh, pentru că eu cred că um, identificarea unor soluții pentru ei trebuie să facă parte din activitatea noastră și a deputaților, desigur. Mă adresez mai ales deputaților care nu sunt în sală. Haideți să facem totul pentru ca să nu existe două lumi diferite, să existe doar o Europa pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum are cuvântul domnul Oswald Föllerer din partea Centrului uh, de Autoreprezentare din Austria. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni! Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni la Parlamentul European. Dragi reprezentanți, Mă numesc Oswald Föllerer și lucrez în Centrul de Autoreprezentare Viena. Mă bucur că pot fi aici pentru ca să vorbesc cu dumneavoastră. Centrul de autoreprezentare din Viena este un centru independent. Este foarte important să promovăm independența, pentru că dacă ești independent, nu trebuie să ai grijă ce spui, poți să ai toate drepturile și noi suntem un punct de contact pentru persoanele care au nevoie de mai multă independență. Putem să dăm un exemplu foarte bun de autoreprezentare. Noi, de la centrul din Viena, ne implicăm pentru ca persoanele cu dificultăți de învățare să aibă aceleași drepturi să participe de asemenea la politică. Pentru mine, cel puțin, acest capitol e foarte important. Vedem că și în Convenția ONU la articolul 29 scrie același lucru. Eu particip în Austria, de exemplu, la multe întâlniri politice. O concentrare pe rețele cu alți autoreprezentanți este foarte importantă pentru că numai împreună putem să ajungem la mai mult o um, rețea a autoreprezentărilor din toate țările joacă un rol foarte important, iar o reuniune precum cea de azi ne permite să avem un schimb de opinii și să ne întărim reciproc. Astfel de reuniuni ar trebui să aibă loc mai des și avem nevoie de mai multă stimulare a participării la aceste reuniuni. Persoanele care au dificultăți de învățare nu au destui bani de obicei pentru a merge la întâlnirile de rețea din uh, domeniul autoreprezentării și eu mă bucur că pot să participați aici și mă bucur deja de următoarele conferințe. Nimic despre noi, fără noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, iar acum Dau cuvântul domnului Branislav Mamușca de la Consiliul Slovac al Disabilităților. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Eu aș dori să vorbesc despre importanța deosebită a acestei uh, întâlniri și a, despre eficiența ei Uh, pentru persoanele care au disabilități este un eveniment esențial. Drepturile persoanelor cu disabilități sunt foarte ajutate de astfel de întâlniri. Este o zi excepțională. Aș dori să vorbesc despre o măsură esențială, despre directiva cu privire la accesibilitate la administrația publică și la politică. Cred că această directivă este un pas esențial înainte pentru sporirea accesibilității administrației publice și pentru aplicarea dreptului de vot și uh, dreptul de a participa la alegeri pentru persoanele cu disabilități. Această directivă vorbește și despre candidați, despre participarea activă pe listele electorale despre candidați independenți, de exemplu. Studenți nu au posibilitatea de a folosi directiva, chiar dacă la facultăți De exemplu, de multe ori se spune că există locuri, dar nu se poate accesa site-ul internet dacă ai disabilități pentru ca să te înscrii. Și de aceea vreau să rog deputații să participe activ pentru un dialog mai amplu cu organizațiile noastre pentru a prevedea măsuri concrete în legislație ca să fie permise aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul domnului Ian Filip Libitski, care este membru în Senatul polonez, în Parlamentul polonez. Aveți cuvântul. Cu microfon, vă rog spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitorul. Sunt membru în Senatul polonez, sunt uh, o persoană cu disabilități, sunt președintele grupului parlamentar pentru persoane cu disabilități în Parlamentul polonez. Vreau să spun că persoanele poloneze care sunt uh, au disabilități participă în număr mare la alegeri pentru că avem birouri de vot organizate special pentru ei și suntem mândri că în legislatura care s-a terminat în 2015 am introdus facilități pentru votanții cu disabilități. Cum ar fi votul prin curier, prin poștă sau votul prin procură sau posibilitatea de a folosi adaptoare de limbaj braille pentru cei care nu reușesc să citească. Noi sperăm că o să putem introduce în curând și votul prin internet. Din păcate, însă, în momentul de față, majoritatea de guvernare în Polonia a prezentat o nouă lege uh, electorală, un proiect de lege care elimină astfel de soluții, precum votul prin corespondență. Un lucru pe care uh, domnul Plura l-a spus deja înainte. Este trist că astfel de facilități pentru votanții cu disabilități ar putea să, spun ei, a uh, încurajeze frauda. Nu este așa. Aici, în Parlamentul European, de la Bruxelles, vreau să spun, adresându-mă și guvernului polonez, nu cetățenii polonezi care sunt uh, persoane cu disabilități sunt o, o amenințare la adresa alegerilor din punct de vedere al fraudei. Eu cred că cine este o amenințare pentru falsificarea alegerilor e mai degrabă guvernul actual, majoritatea la guvernare, decât persoanele cu dizabilități din Polonia. La sfârșit aș dori să-i mulțumesc domnului Plurac pentru că m-a invitat aici și pentru că am putut să iau cuvântul aici în fața dumneavoastră astăzi, dumneavoastră reprezentanții persoanelor cu disabilități din Europa. Mulțumesc! Ja również bardzo dziękuję, panie Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. Sunt foarte îngrijorat că în Polonia vom pierde ceva, ceea ce alții încearcă să instaureze. Are cuvântul doamna Kozlovska Rajevici, care este membru în Parlamentul European. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune vorbitoarea, stimați oaspeți. În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru cel de-al patrulea Parlament European pentru persoanele cu disabilități care ne va ajuta să evaluăm ceea ce s-a făcut până acum, să stabilim provocări pentru viitor, înainte să avem uh, o egalitate socială completă și uh, o incluziune corectă. Domnule Plurac, domnule Coșa, cred că dumneavoastră sunteți uh, stâlpi în acest Parlament când e vorba de lucratul în favoarea persoanelor cu dizabilități. Discriminarea este una din problemele pe care Uniunea Europeană încearcă să o combată și care se află pe lista subiectelor de combătut în toate legislațiile naționale. Vorbim și despre includerea persoanelor cu disabilități pe listele electorale. Aici depinde foarte mult de organizarea în statul membru pentru ca să vedem în ce măsură pot participa la viața publică persoanele acestea. Spuneam deja că legislația pe care o avem nu este doar uh, un element pe hârtie, ci trebuie să fie chiar eficientă. Trebuie să fie eliminate barierele pentru ca persoanele să poată participa la alegeri. În anul 2017 avem tehnologie modernă, iar uh, înlăturarea barierelor devine mai ușoară, mai scumpă, nu mai putem invoca costurile. Aș vrea să subliniez că în ultimii ani în uh, timpul uh, legislaturii Parlamentului polonez, noi am facilitat participarea a persoanelor cu disabilități la alegeri. Nu e vorba numai de adaptoarele pe braille, dar și votul prin corespondență, votul prin procură și accesibilitatea birourilor de vot. Și sunt foarte îngrijorată și eu de alegerile, de schimbările care s-au înaintat ca proiect de lege în Parlamentul actual pentru ca să se elimine aceste măsuri. Eu cred că unele persoane vor decide să voteze pentru interesul uh, persoanelor cu disabilități, indiferent de ideile de partid pe care le au, pentru că e nevoie de progres în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, Anișca, iar acum are cuvântul domnul Țupiluș Tudorel din România, de la Consiliul Național uh, pentru Disabilități din România. Vă rog. Doamnelor și domnilor europarlamentari, onorată asistență, mă numesc Tudorel Tupiluș, sunt președintele Asociației Nevăzătorilor din România și mă bucur să reprezint aici Consiliul Național al Dizabilității din România în numele acestei organizații vreau să salut organizarea acestui eveniment de excepție și să mulțumesc doamnei europarlamentar norica nicolai fără sprijinul căreia uh, delegația pe care o reprezint nu ar fi uh, fost aici. doamnelor și domnilor europa unită este un vis care devine iată realitate în zilele noastre. europa unită este o putere iar locuitorii ei sunt cetățeni cu drepturi egale indiferent în ce țară locuiesc indiferent dacă au sau nu o dizabilitate. cu toții tindem către un standard de civilizație care să ne ajute să ne împlinim visurile să ne valorificăm potențialul personal iar această afirmație nu exclude nu trebuie să excludă uh, participarea persoanelor cu dizabilități la activitățile civice în general la viața politică Uh, în special. în acest sens propunem parlamentului european să adopte o directivă prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze să se bucure de aceleași drepturi electorale ca și minoritățile naționale și în consecință să aibă un reprezentant în forul legislativ un reprezentant care să le apere eficient uh, drepturile și să le urmărească în cunoștință de cauză interesele. ponderea numerică și statutul persoanelor cu dizabilități sunt argumente ce nu pot fi ignorate. poate că în pas cu evoluția tehnologică a venit momentul ca societatea să conștientizeze imperativul unei schimbări de paradigmă în abordarea persoanelor cu dizabilități care să transforme nevoile speciale în provocări speciale. credem într o europă unită în valorile și viitorul ei credem în puterea persoanelor cu dizabilități de a se face utile lumii în care trăiesc de a și valorifica potențialul socio integrativ. tocmai de aceea propunerea noastră ilustrează dictonul sub semnul căruia a fost creat forumul european al dizabilității nimic despre noi fără noi. vă mulțumesc. Thank you. Thank you so much. And now is... Mulțumesc foarte mult. Iar acum, doamna Aneta Șvievci, de la Asociația Polonă pentru susținerea persoanelor nevăzătoare surde. Okay. Jestem mm. osobą głuchoniewidomą I uważam, że... Mulțumesc. Eu cred că este extrem de important să dăm persoanelor cu diferite dizabilități, dizabilități posibilitatea de a participa la alegeri. Eu nu pot să văd, nu aud. Este extrem de important pentru noi să putem participa prin uh, de exemplu, printarea documentelor în braille pentru cei care, de exemplu, nu aud și nu văd. Cea mai mare problemă pentru noi este comunicarea, bineînțeles. Persoane ca noi au nevoie de un interpret ghid care să ne ajute, care să comunice cu noi prin o comunicare prin atingere. Astfel de persoane au nevoie de servicii speciale pentru că astfel vor putea vota. Vă mulțumesc! Szanowni Państwo, bardzo. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat în această dezbatere pentru implicare. Vreau să mulțumesc uh, și tuturor persoanelor prezente, tuturor interpreților care au participat la această reuniune, fără de care nu s-ar fi putut comunica. Iar acum uh, are cuvântul Ianis Artecasiris, care este președintul EDF. Vă rog. Mulțumesc, domnule Plura. Doresc să mulțumesc și eu, domnului Adam Coja, domnului Marek Plura și Uh, lui Marin Picot pentru o primă, uh, pentru prezentarea primului panel. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Mulțumesc tuturor celor care ne-au oferit informații foarte importante, cunoaștere importantă pentru a lărgi domeniul activității noastre. Vreau să-i mulțumesc dragului meu coleg Pat Clark, care ne-a prezentat tuturor manifestul pentru alegerile europene din 2019. Și, de fapt, cu încheierea acestei sesiuni și, sper eu, cu adoptarea manifestului pentru alegerile europene, Nădejdea mea este să începem campania. Avem o obligație să avem o campanie care să ajungă în toate colțurile Europei. Eu dau curs procedurii formale de aprobare a acestui manifest. Vreau să vă spun că am ascultat tot ce ați spus, am luat notă de asta și vom utiliza mesajele dumneavoastră în consecință. După cum am spus, campania începe acum. Deci, în mod formal, așa cum se întâmplă și la conducerea EDF, vă întreb, E cineva împotriva propunerii prezentate? Așa cum ea a fost dezbătută preț de câteva săptămâni împreună cu dumneavoastră? Abțineri? Deduc că manifestul a fost aprobat în unanimitate. Luați-l în mâini să fie armamentul dumneavoastră pentru accesibilitatea uh, și pentru accesul la alegerile europene. Haideți ca mai multe persoane cu dizabilități să devină membri ai Parlamentului European la următoarele alegeri. Avem uh, cifrele necesare și avem curajul necesar. Haideți! Thank you all colleagues. And now we all... Mulțumesc, dragi colegi. Și acum un bine meritat prânz. Dar, înainte, să nu uităm, să ne comportăm ca și până acum, să respectăm timpul. La două fără zece, toată lumea înapoi, pentru că reîncepem lucrările. Poftă bună tuturor, profitați de această pauză, de pauza de la muncă, dar să vă întoarceți la două fără zece.